public hearing on IFRS. Că putem să începem uh, reuniunea publică referitoare la IFRS 9, instrumente financiare care știți că trebuie să înlocuiască pe uh, numărul 39 ca standard și a trebui să intre în vigoare după data de 1 ianuarie 2018. Sigur că va, trebuie urmat o procedură juridică Avem deja consiliera EFRA și este o echipă permanentă de membri care monitorizează întreg acest proces. Deja au avut loc trei reuniuni și au avut loc discuții cu reprezentanța EFRAG și SB și ai Comisiei pentru acest nou standard de adaptare uh, financiară și vom discuta această chestiune cu patru experți importanți cărora doresc să le mulțumesc pentru că se află astăzi aici sau uh, în carne și oase sau uh, în legătură online de la Washington. Este vorba de Andreas Barkov, președinte al Comisiei pentru Standarde Contabile din Germania și membru al Consiliului Evrag, apoi Nicolas Veron din partea Institutului Bruegel Peterson, Andreas Hacker, Ja, deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband, Verband, Banca Cooperatistă și uh, Fern Universität din, din Hagen și Mike Ashley, vicepreședinte al EFRAG TEG și președinte al uh, grupului de lucru pentru instrumente financiare. Mulțumim uh, pentru prezența de astăzi aici, alături de noi. Vom discuta și un număr de chestiuni specifice, nu doar un nu doar puncte de vedere generale, ci și elemente mai uh, punctuale. Am înțeles că există un punct important legat de asigurări. Și o nepotrivire cu, cu uh, IFRS 4 și vor fi și alte puncte importante care se vor discuta uh, în cursul uh, prezentelor experților și echipe de negociatori și acum vom începe dând cuvântul experților, 5 minute fiecare, vă rog. În primul rând are cuvântul domnul Andreas Barkov. Stimate domnule președinte Gualtieri, domnilor și domnilor, mă bucur foarte mult să-mi dați uh, ocazia să vorbim astăzi la această reuniune. ESB-ul a dat uh, drumul la IFRS 9 după consultarea cu mai, multe, uh, mai mulți actori și aceasta părea să fie un răspuns la o criză foarte serioasă. Însă instrumentele Um, semestrele financiare sunt foarte dificile, produsele sunt în uh, continuă schimbare și supravegherea este din ce în ce mai dificilă, iar practicile de management al riscului s-au schimbat și ele foarte mult. IFRS 9 trebuie să vedem dacă răspunde la aceste provocări și să vedem dacă poate uh, înlocui IAS-ul 39, dar întrebarea este foarte retorică, pentru că răspunsul este da. Corporațiile uh, și uh, serviciile și uh, întreprinderile au, folosesc instrumente financiare, de obicei însă instrumente financiare foarte tradiționale, cum ar fi, de exemplu, în, și credite. Vorbitorul vorbește extrem de repede, este aproape imposibil de interpretat. Sure. Puteți, vă rog să vorbiți puțin mai încet, că altfel o să aibă probleme interpreții, spune președintele. Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte. Apologies. Some entities may engage in derivatives to secure unele entități o să încerce să își uh, securizeze poziția pentru a încerca să scape de riscurile de preț sau de volatilitate. Ieri, FRS-ul nou, va îmbunătăți cerințele um, respective și va oferi și un management al riscului mai bun, contribuind pozitiv așadar la transparență. În toate celelalte domeniile, cazuri extreme, corporațiile vor putea în continuare să își uh, verifice instrumentele financiare printr-o uh, reportare, raportare către minim. Însă există două domenii cheie la care uh, IFRS-ul nou va putea să um, schimbe contabilitatea actuală a băncilor. Și amândouă sunt o soluție la criză. În primul rând, noile cerințe pentru uh, a uh, putea clasifica instrumentele financiare și caracteristicile de cash flow, înseamnă că entitățile nu vor mai putea să um, mai uh, Așadar, uh, băncile vor trebui să se angajeze cu instrumente riscante care au um, o valoare de pârghie foarte mare și astfel uh, să contribuie mai mult și la transparență. Când se întreabă dacă IASB-ul a găsit uh, linia de mijloc între ceea ce este considerat instrumente structurate și nestructurate, echilib- dacă este să ne uităm echilibrat la situație, cred că abordarea pe care o avem acum este una foarte rațională. IFRS 9 conține un uh, nou model care, este, care încearcă să se abordeze problema too little too late și uh, să vadă care este performanța unei bănci pe termen lung. Dezvoltarea așa numitului credit loss, model de credit loss, reprezintă de fapt cea mai mare schimbare față de IAS 39 și va duce la o recunoaștere mai rapidă a deteriorării um, bonității clientului. IAS 39 a fost de fapt un sistem binar în care consumatorul era fie uh, nu putea să fie destul de performant, fie Uh, nu reușea să, nu se putea asigura o transparență totală. EFRS 9 va schimbe aceasta în sensul în care um, o entitate va putea să, să semnaleze imediat în momentul în care o schimbare majoră va putea avea un impact. Permiteți-mi să vorbesc și despre industria asigurării, iar vorbitorul a revenit la uh, ritmul dinainte. Uh, în timp ce uh, anumite argumente uh, pentru bănci sunt la fel de valabile și pentru asiguratori, există o diferență foarte mare. Entitățile de asigurare au, uh, de fapt, uh, specificitatea că mai degrabă, uh, mai degrabă au uh, Uh, dezvoltată partea de, de responsabilitate financiară care apare pe, conta, pe fișa contabilă. Însă um, aceasta nu este varianta finală a IFRS 9, dar sper ca Uniunea Europeană să poată să lucreze împreună cu iasb ul pentru a găsi o soluție internațională și dacă nu, uh, se va putea uh, rezolva problema aceasta când IFRS 9 este susținut în Europa. Vreau să închei prin a spune că, de fapt, uh, dacă încercăm să găsim uh, standardele perfecte de contabilitate pe instrumentele financiare, este ca și cum am căuta uh, Gralul Sfânt și Sfântul Gral și uh, acesta nu se va găsi niciodată, așa că trebuie să facem uh, pas cu pas aceste <clears throat> schimbări și sper că acest sistem IFRS 9 să aducă soluția care trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc următorul vorbitor de la Washington, Nicola Veron. Mă auziți? Mulțumesc, mulțumesc pentru că m-ați invitat și mulțumesc Parlamentul European pentru că a putut organiza o videoconferință. Chiar vă rog să mă scuzați, dar a trebuit să fiu la Washington, îmi pare rău. Ehm, acele mele sunt în acord cu cele anterioare pe partea tehnică și voi adăuga câteva puncte în legătură cu contextul general și guvernanța. Cred că e demn de luat în seamă de către Comisia Econ în legătură cu standardele. Ehm, eu am trimis o mărturie în scris și EFRS 9 spun că e bine să fie sprijinită pentru că răspunde uh, Uh, apelului G20 uh, la summitul uh, din aprilie 2009 de la Londra ca să trecem la un model cu provizioane și cred că este un model bun. Abordarea a fost criticată pentru că diferă de cea propusă de uh, Consiliul pentru Standarde uh, de Contabilitate din SUA, și anume FASB, Însă alți experți au spus că abordările sunt de valoare egală și nu trebuie ca Uniunea Europeană să efectueze o convergență spre sectorul financiar uh, SUA ca precondiție pentru susținerea IFRS 9. E o dezbatere privitoare la convergența celor două, dar e mai degrabă se desfășoară în uh, Statele Unite. Uh, și nu cred că discuțiile asupra IFRS 9 trebuie ținute ostatice din cauza asta. A fost și o opoziție față de IFRS 9 din partea unui grup virtualmente mic de investitori, profesioniști din domeniu, mai ales din Regatul Unit, în legătură cu uh, un punct de vedere echitabil și veritabil și a fost o controversă în uh, uh contextul Regatului Unit cu argumente juridice. Din analiza mea, Uh, opoziția asta nu se bazează pe fondul FS9 și nu reprezintă Comunitatea de Investiții din Regatul Unit, uh, dar minte pe cea din Uniunea Europeană și nu trebuie considerată ca fiind una pe fond în uh, discuția din cadrul Uniunii Europene. Aici mă refer la argumentele făcute de organizații cum ar fi uh, fondul de pensii forum din uh, uh, Regatul Unit, de exemplu, și uh, s-a menționat uh, situația cu asigurările de, de către antevorbitorul meu. Eu cred că uh, chestiunile legate de asigurări trebuie și merită să le fie acordată atenție, însă nu trebuie și nu pot sau cum să spun, probabil că vor fi rezolvate uh, separat de SB Uh, sigur că dacă ne concentrăm asupra posibilului impact asupra asigurărilor, uh, nu este bine să facem asta acum, ci se va face la timpul potrivit cu siguranță. Din perspectiva piețelor și a stabilității, nu este un aspect crucial, așa cum au zis cei din asigurări și nu ar trebui să fie o precondiție pentru susținerea IFRS 9. Uh, dați-mi voie să mai dau câteva cuvinte în legătură cu contextul mai larg în legătură cu ceea ce v-am trimis în scris. Aici vreau să spun că Uniunea Europeană are un rol important și o scenă uh, importantă în uh, succesul continuu al IFRS ca un uh, proces global. Nu mă pot gândi la un alt proiect în ce privește regulamentele financiare globale în care Uniunea Europeană să fi avut mai mult succes și să fi jucat un mai mare rol de lider. Prin asta înțeleg că adoptarea acum mai mult de 10 ani de către Uniunea Europeană a IFS a fost un imbold pentru adoptarea sa la nivel mondial și a fost o poveste de succes în uh, ce privește crearea de spațiu la nivel global și practic a impulsionat globalizarea financiară cu noi reguli, ceea ce oricum reprezintă un uh, obiectiv strategic important pentru Uniunea Europeană și cred că asta nu înseamnă sigur că Uniunea Europeană trebuie să uh, fie de acord cu orice propunere a IFR, IFRS, însă mai spun că UE a jucat rolul de lider și atunci are un interes, desigur, în proiectul EFRS și în succesul acestuia. Așadar, Există multe puncte de vedere nu foarte justificate în legătură cu guvernanța EFRS. EFRS. A făcut uh, și face obiectul dezbaterilor. Dezbaterile e bine că au loc. E vorba de un experiment, e vorba de o premieră, nu e ceva perfect. Uh, și are loc de îmbunătățiri. Punctele de vedere pot fi foarte diferite în legătură cu aceste îmbunătățiri, însă dezbaterea este legitimă. Eu aș spune că această dezbatere în legătură cu guvernanța trebuie separată de dezbaterea privitoare la standardele individuale, pentru că altfel uh, integritatea acestor organizații este compromisă, ceea ce va fi și în detrimentul Uniunii Europene. Chestiunea influențelor Uniunii Europene în standardele IFRS este o chestiune uh, separată, e o chestiune de a aduce împreună diferitele funcții ale susținerii uh, și pune în aplicare a IFS, coordonarea de supraveghere, care actualmente se efectuează în agenții separate, deci uh, la Comisia Europeană, la autoritățile naționale și apoi ESMA. Uh, în final uh, și în concluzie, Parlamentul European are un rol de uh, gardian, de salvgardare în uh, procesul de control al IFRS. Ar trebui să fie cel care spune nu uh, pentru o propunere de susținere a IFRS când toate soluțiile celelalte au dat greș și uh, când interesul public trebuie apărat. Uh, sigur, încă din 2007 eu am recomandat ca Parlamentul European să, uh, să, respect, să resping o propunere privitoare la IFRS 8, care consider încă și la ora asta că nu era în, uh, în uh, interesul european. Dar în cazul IFRS 9, eu spun că Uniunea Europeană și interesele sale sunt în mod suficient protejate prin ceea ce face și a făcut Comisia Europeană, astfel încât Parlamentul European nu cred că are motivul să intervină cu drept de veto uh, decât, sigur, exercitându-și rolul de control, ca de obicei. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Și acum următorul vorbitor, Andreas Hache. Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit. Mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni aici. Cu această ocazie, aș dori să vă explic și opinia cooperativelor din Germania și a IMM-urilor din Germania. Organizația noastră reprezintă 20 de milioane de membri și în organizarea financiară sunt organizate peste 1000 de bănci de tip uh, Volksbank și Raiffeisen. Majoritatea nu sunt de acord cu aplicarea IFRS. De aceea eu poate am o opinie diferită decât uh, organismul de standardizare din Germania și nici nu mă mir că în cazul IFRS 9 nu s-a reușit găsirea Sfântului Graal pentru că și eu am anumite rețineri vis-a-vis -vis de acest standard pe care vi le voi prezenta. În primul rând, IFRS 9, cred că cu toții sunteți de acord, este un standard important al industriei financiare, importantă pentru stabilitatea sistemului financiar, toată lumea este afectată. Dacă ne uităm unde ar putea apărea problemele de evidență contabilă, IFRS de a prezenta comportamente de risc în fața investitorilor și a managerilor. Asta este, de fapt, pericolul și principala uh, problemă o reprezintă bilanțarea valorii de piață. Este, de fapt, principala problemă a IFRS 9 și, în opinia mea, aici nu a intervenit niciun fel de îmbunătățire față de IAS 39, pentru că uh, conceptul de fair value, valoare justă, este doar pe termen scurt și de aceea stabilitatea pe termen lung este subminată. De aceea nici nu mă miră faptul că anumite fonduri de asigurări au rețineri. IFRS 9 urmează să înlocuiască complet IAS 39 și de aia trebuie să ne întrebăm ce îmbunătățire aduce. E vorba aici de cum acționează asupra disponibilității la risc în industria uh, finanțelor și asupra prociclicității. Există două uh, domenii de aplicare, bilanțarea de tip valoare justă și celălalt model este uh, modelul deprecierii costurilor de achiziție. Valoarea justă se bazează pe un model teoretic, nu pe valoare de piață și uneori poate fi doar un calcul modelat și nu are nicio legătură cu realitatea de, din piață dar și în uh, evidența contabilă, totuși, uh, este nevoie de informații pentru piață. Acum ce facem? Venim cu informații din piață și pe care le trecem în bilanț. Este în cel mai bun caz în funcție de eficacitate și eficiența piețelor, inutil, în cel mai rău caz, însă prociclic și duce la adâncirea crizelor. Problema este că atunci când piețele sunt în creștere, valorile juste aduc uh, valori crescute în bilanțe decât uh, contabilitatea pe baza valorilor de achiziție. Deci potențialul de depreciere este mai mare, se face profit și iată încă un stimulent pentru a crește aceste valori până la urmă. IFRS 9 în această privință nu aduce îmbunătățiri, ceea ce nici nu surprinde, pentru că trebuie să ne gândim oare ce se ascunde în spate. Evidența contabilă, practic și principiile aferente, a fost externalizat către un organism privat, ceea ce înseamnă că a, standardizarea a fost internaționalizată, ceea ce poate sună bine, dar a luat naștere un monopol și evidența a, și standardele contabile au fost centralizate. Practic uh, s-a venit cu o soluție de piață și nu un echilibru de piață. Stimulentele și compoziția IFRS 9 nu au dus la alte așteptări decât ce rezultă din IAS 9. Se uh, doresc alte principii însă ar fi nevoie de o bază unitară, așa se spune. Dar aici ar trebui să fim conștienți de faptul că convergența doar și utilizarea la nivel mondial nu aduce o îmbunătățire, pentru că dacă regula este proastă, atunci uh, evidența contabilă vine cu un risc sistematic pentru sistemul financiar, pentru că toată lumea face același lucru, și anume o bilanțare proastă ce, și toată lumea ar uh, avea o evidență contabilă prociclică. IASB-ul practic este lipsit de control democratic. Diferitele reglementări sunt adoptate de către experți fără a avea o legătură cu decidenții politici aleși și până la urmă sunt prezentate ca un pachet integral. În final, Uniunea Europeană ar putea spune că acceptă întregul pachet sau nu-l acceptă, ceea ce însă nu trebuie să fie așa, pentru că de fapt ar putea fi refuzat un standard sau măcar uh, excluse anumite părți dintre acestea. Baza legală uh, este dată și de regulamentul IFRS, pentru că modelele de uh, flux de numerar uh, scontate nu sunt uh, credibile. Și de aceea caracterul de predictibilitate nu mai este dat. Mulțumesc! Uh, now, Mike. Mulțumesc foarte mult! Mark Ashley. Oh. Mulțumesc, domnule președinte, pentru oportunitatea de a vorbi aici. Sunt două puncte pe care aș vrea să le subliniez. În primul rând că de FRS 9 trebuie să fie susținut și în al doilea rând în ceea ce privește anumite idei greșite care cred eu că au creat din modelele existente până acum, eu aș vrea să stabilim exact care uh, este situația. În primul rând, de ce trebuie să fie implementat IFRS 9? Cred că este o îmbunătățire în ceea ce privește raportarea financiară și Uh, cred că um, schimbarea major, maj, cea mai mare în deprecierea valorică, în modelul de depreciere valorică, este um, că se răspunde la uh, critica too little too late. Apoi uh, se bazează mai mult pe uh, aspecte de principiu structurate și, în al treilea rând, uh, al treilea model de de acoperire a riscurilor este mai simplu și mai bine uh, orientat în practicile uh, de afaceri. S-a vorbit uh, despre stabilitatea financiară, mai ales de nevoia de a schimba ceva de către BCE sau EBA și de, răspunde, de a răspunde la G, la nevoile G20. Există un consens pentru a susține acest model. EIOPA și alte reprezentanți ai finanțelor, auditori sau număr, foarte multe alte instituții au vrut imediat acest sistem. În schimb, uh, industria asigurărilor are câteva uh, îngrijorări față de IFRS 9, mai ales uh, față de contractele standarde de asigurări de acum. Pe total, deci, IFRS 9 poate să fie considerat ca soluția la preluarea regulamentului IAS, adică o trans- raportare financiară de calitate și transparentă și comparabilă pentru o mai bună eficiență a pieței. În al doilea rând, după cum spuneam, vreau să se înlăture anumite neînțelegeri, mai ales în ceea ce privește deprecierea valorică și modelul folosit și modelul de depreciere IFRS 9 uh, și cerințele cu privire la valoarea corectă. Um, am auzit că unii preferă modelul EFASB pentru că oferă, um, de fapt, pierderi uh, care sunt de așteptat, previzibile. Însă nu trebuie să se vorbească despre acestea ca de pierderi, pentru că, de fapt, sunt doar un rezultat aritmetic care nu sunt, este calculat bine și uh, se bazează pe rata de uh, discount și pe cash flow. Deci nu este mai mult o pierdere previzibilă decât um, cea pe care am calculat-o, de exemplu, în datoria germană, dacă introducem și um, um, problema guvernului financiar a guvernului grec. A, um, în ceea ce privește impactul uh, asupra uh, sistemelor existente și acesta va fi uh, limitat. Am auzit și îngrijorări că acest model de depreciere valorică depinde de estimative subiective și de aceea este deschis uh, pentru gestiune bazată pe venituri. Dar, uh, prin definiție, un model de pierderi a susținut universal trebuie să, uh, să aibă totuși un, să fie valabil pe termen lung. Iar comitetul de la Basel uh, oferă um, drumare pentru perioadele de tranziție. De asemenea, IFRS 9 va susține investitorii să înțeleagă uh, cum trebuie implementate standardele și cum se poate oferi transparență uh, și impactul pe deteriorarea creditelor. Aceasta, momentan, abordarea FASB nu a putut să ofere. Și mai rămân îngrijorări și despre capacitatea și potrivirea unui um, unei contabilități uh, model bazată pe valoarea justă. Și deci trebuie să știm că valoarea justă are un loc foarte important aici și în preluarea de la IAS 9. Întrebarea este unde să se tragă linia. Um, cerințele de mm, calcul în IFRS 9 comparate cu cele de la IAS 39 aduc schimbări în ambele direcții și arată o aliniere mai bună uh, și o amortizare a costurilor mai bună față de valoarea justă și uh, sunt caracterizate de mai bine de um, specificitățile instrumentelor financiare respective și de tipul activităților în care sunt importante. Există și o, de la o IFRS 13 mai, o înțelegere mai bună a valorii juste și a tehnicilor de măsurătare ale acestora și a transparenței. Mulțumesc foarte mult și vă răspund la orice întrebări aveți. Thank you to all speakers. Mulțumim tuturor invitațiilor. Bună președintele, după cât, după cum ați auzit, nu există unanimitate punctelor de vedere. Însă aș uh, dori poate să primim puncte de vedere uh, particulare în legătură cu un punct anume, însă voi reveni la asta. Trebuie, trebuie să rog pe domnul Veron să închidă microfonul, că dacă nu avem uh, distorsiuni. Acum, mulțumesc. Primul... Uh, primul la întrebări avem o, o, o rundă de 5 minute. Domnul Stolojan. Mulțumesc, domnule președinte. În primul și în primul rând, Aș dori să uh, vă rog să mulțumiți uh, cererii domnului Gigol și domnului Camal, pe care îi susțin, să cerem și opinia uh, Consiliului pentru Stabilitate Financiară în legătură cu IFRS 9 pentru că am auzit opinii pozitive din partea tuturor eh, organizațiilor importante, cum ar fi Banca Centrală Europeană eh, și toate autoritățile de supraveghere europene și cred că e important, după cum au propus colegii mei, să dispunem și de eh, opinia Consiliului de Stabilitate Financiară. Întorcându-mă la întrebare, sigur că EFRS 9 E un pas pozitiv înainte, uh, în comparație cu IFRS 30 de asta și mă bucură faptul că experți, majoritatea experților uh, sunt de aceeași părere. Însă există o chestiune aprig dezbătută și anume diferența dintre SUA și modelul acesta care permite, din punct de vedere al deprecierii valorice, ca sistemul bancar să înregistreze pierderile pentru întregul instrument financiar și modul în care ISB propune cu IFRS 9 uh, pe trei etape. Prima etapă uh, pentru primele 12 luni, dacă situația se deteriorează, apoi o a doua fază în care băncile pot uh, înregistra pierderile pentru întreaga durată a împrumutului și apoi pot face provizioane. Și apoi, întrebarea mea ar fi, uh, Cât de importantă este această deosebire în realitate? Pentru că, de fapt, IFRS 9 permite băncilor să înregistreze pierderile dacă, ei, dacă ele consideră că situația se deteriorează foarte mult. Cât de reală e această diferență? Mă adresez acum tuturor invitațiilor și vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc cine dorește să răspundă. Vă rog, domnul Ashley, dacă îmi permiteți, cum am încercat să indic, cred că există o diferență și anume ea are de face cu practicile de business diferite în UE și SUA și are de face și cu contabilitatea. Există o pierdere a activității de creditare în SUA, care nu are loc prin sistemul bancar, ci prin piețele de capital ceea ce inerent e utilizată pentru a utiliza un, mod, un model de justă valoare, de valoare justă. Ar fi un grav pericol, după cum am spus, și cred că e greșit să, caracterizăm, să le caracterizăm ca fiind pierderi, că nu sunt pierderi. Cred că într-unul din articolele științifice de aici s-a referit cineva la asta ca fiind uh, un artefact contabil, pentru că poți produce orice număr dorești, depinde de uh, rata discountului pe care o utilizezi. Dacă are implicit riscul de credit, atunci se aplică un, une serie de uh, uh fluxuri de cash, atunci oricum ajungi la pierdere. E un rezultat aritmetic, dar punctul meu de vedere personal e că eu consider că există un nivel de pericol, ca, chiar cu acele 12 luni, cu pierderile uh, așteptate, mă rog, cu provizioanele, uh, se va opaciza activitatea de uh, creditare pentru că uh, se, va, se vor înregistra pierderile încă din ziua întâi și trebuie să le recupereze. Deci cred că, până la urmă, în total e un compromis rezonabil. Uh, față de modelul original al IASB, care ar fi contabilizat uh, pierderile, uh, la fel ca și uh, venitul net al dobândii, din dobândă. Deci asta este un bun compromis, cred. Însă ar exista un risc de a îngreuna activitatea economică. Poți să spui că ar fi bine, că totuși banca nu trebuie încurajată să, cre- să acorde credite prea ușor. Dacă adopți modelul SUA, cred că ar fi un totuși un risc de a îngreuna activitățile economice, mai ales cele care erau mai riscante și asta e vorba mai ales uh, de cele care implică IMM-urile. Asta ar fi uh, grija mea și aș mai spune că SUA are un punct de vedere foarte diferit în ce privește durata de existență a unui credit. Dacă vezi uh, literatura de specialitate din SUA, e vorba de o perspectivă de 3 până la 5 ani. și întregul istoric Uh, al contabilității SUA uh, este bazat pe cerințele autorităților de reglementare prudențială în SUA. Și acum 15-20 de ani s-a făcut un compromis uh, nu foarte sănătos prin care Federal Reserve a insistat să aibă un stoc ridicat de rezerve atâta timp cât tine contabilitatea reflecta activitatea economică din fiecare an și FCC a acceptat. Mulțumesc și acum pe Vanș Berez. Dar doar câteva uh, uh, minute, vă rog, pentru fiecare întrebare. A, voi încerca. Uh, ultima intervenție ne arată că, chiar și dumneavoastră, în legătură cu chestiunile acestea privitoare la abordarea europeană, prin ISB, sau cea uh, a SUA, uh, această diferență rămâne o problemă și trebuie să ne confruntăm cu ea. Eu am citit atent toate aceste studii, unul uh, se adresează și Comisiei Envy, dar nu știu ce are de-a face cu Comisia Econ, însă în fine. Oricum, n-am notat nimic care să ne facă să să respingem așa FSB. Poate sunt niște nostalgii față de justa valoare care trebuie să se aplice la valoarea de piață, fie în legătură cu existența IASB. Dar uh, noi ca europeni am dorit IFRS 9 ca să rezolvăm o problemă cu care nu vroiam să ne confruntăm și anume full application, aplicarea de plin acestei valori de piață care ar fi supus unui risc modelul nostru de finanțare a economiei. Deci, am două întrebări. În primul rând, eu înțeles că există o sugestie de a se spune uh, haide să așteptăm ca IASB să-și elaboreze norma pentru sectorul de asigurări și apoi să fim siguri că există o echivalență între cele două tratamente. N-am văzut niciodată ca acest sector al asigurărilor să, ceară, să ceară egalitate de tratament când e vorba de alte regle, eh, regulamente, dar poate aici e un domeniu deosebit. Care ar fi riscul? Uh, pentru uh, sectorul bancar să uh, întârzie adoptarea IFRS 9 în funcție de lucrările uh, ISV în domeniul asigurărilor. Asta ca să ne lămurim. Și o a doua întrebare, în ce privește obiectivele noastre, că oricum sunt obiective de stabilitate a piețelor financiare, mai ales în cadrul perspectivei Uniune, Uniunii Piețelor de Capital, care ar fi contribuția pozitivă sau nu pe care și-ar putea aduce IFRS 9. Cele două întrebări se adresează uh, mai degrabă uh, celor care sunt pro-IFRS, nu adversarilor. Dar fiecare, oricine poate să răspundă. So, I see Mr. Îl văd pe domnul Barkov și apoi pe domnul Veron. Mulțumesc. Aș dori să răspund uh, la prima dintre cele două întrebări pe care le-ați formulat, și anume dacă IFRS 9 ar trebui amânat până la clarificarea părții pe asigurări. Cred că nimeni nu preferă această soluție, cel puțin nu eu, pentru că și majoritatea pe care o cunosc au spus să, uh, să nu se procedeze așa, pentru că e nevoie rapid de acest standard, oricum a durat deja prea mult de aceea trebuie ca uh, pentru sectorul bancar asta să intre în vigoare din 2018. Acum, întrebarea este dacă se aplice și sectorului asigurărilor sau nu. Întrebarea este dacă are sens să implementezi o parte a bilanțului tău acum și uh, pe altă parte un, peste 2-3 ani. Dacă dispui de o gestiune integrată a activelor, normal ar fi să aplici aceste standarde simultan. De aceea, există argumente care să permită o amânare opțională. Deci, caracter opțional, în primul rând, nu obligatoriu, și opțional doar pentru o anume categorie de entități, în timp ce majoritatea entităților ar trebui să aplice standardul cât se poate de curând. Mulțumesc. Nicolas Ferran, un minut aveți la dispoziție. Da, foarte pe scurt, sunt de acord cu ceea ce spunea domnul Barco în ceea ce privește susținerea și adoptarea uh, rapidă. Domeniul uh, asigurărilor uh, este un sector specific și nu cred că ar trebui să țină un static adoptarea IFRS 9. Are nevoie de o soluție sectorială și nu ar trebui să interfereze cu adoptarea IFRS 9. Pe de altă parte, în ceea ce privește UE versus SUA, cred că studiul oferit uh, pentru Comisia ECON este foarte clar și sunt de acord cu concluzia, și anume că impactul efectiv uh, între alegerile făcute pe contabilitatea USCAP și FRS 9 nu e foarte clar. Trebuie să vedem cum funcționează în practică și nu ar trebui privit uh, prin perspectiva avantajului competițional dintre băncile americane și cele europene. Încă nu știm. Uh, există motive pentru care Statele Unite au luat o decizie diferită, dar în ceea ce privește convergența între IFRS și US Gap, aș spune că ar fi foarte ciudat ca Uniunea Europeană să se simtă constrânsă de argumentele pentru stabilirea standardelor uh, susținute în Statele Unite. Ar trebui să analizeze standardele IFRS pe fond și nu uh, în funcție de ce se întâmplă în Statele Unite. Mulțumesc, domnul Kamal, acum. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și celorlalți vorbitori pentru prezența lor astăzi aici. Voi încerca să fiu succint. Prima întrebare se referă la acea uh, provizionare pe 12 luni pe, în funcție de pierderile așteptate. De ce 12 luni? Pentru că dacă ne uităm la 12 luni, ne uităm uh, deja la o perspectivă de pierderi deja realizate. Um, sigur că nu există model ideal aici, dar n-ar exista și alte compromisuri care să funcționeze în baza unui model din prima zi sau a unor pierderi maximale, ca și compromis, care să fie un uh, următor pas. În al doilea rând, unele preocupări pe care le am vis-a-vis -vis de cele spuse de un membru din bordul IFRS a făcut aceste precizări uh, cu ocazia unei vizite la uh, organismul Asociația Experților Contabili din Marea Britanie. Și voi da citire acestor observații. S-a constatat o atitudine uh, controversată față de lege din partea acestor uh, experți contabili. Eu nu înțeleg The UK standard setters cei care stabilesc standardele în, state, în uh, Regatul Unit au făcut-o în pași mici pentru a uh, impune aceste standarde și IMM-urilor. Aici trebuie să avem încredere că consultanța oferită IMM-urilor va fi corectă și echitabilă, dar cum putem fi uh, asigurați uh, că sfaturile oferite Comisiei de către EFRAC și alți experți și care recomandă adoptarea IFRS 9 sunt uh, și din punct de vedere juridic? Mulțumesc, spune președintele. Cine dorește să răspundă? Pot să uh, răspund la prima întrebare pentru că nu sunt uh, expert în domeniul juridic. De ce 12 luni? În IFRS 9 se spune că se înregistrează toate instrumentele financiare la început la valoarea justă, ceea ce înseamnă că, de fapt, se aplică un model al pierderilor așteptate pe întreaga durată de viață. De aceea colegul meu spunea că avem uh, într-un fel o contabilizare dublă pentru că deja avem 12 luni și mai înregistrăm în plus. Acum de ce 12 și nu altă cifră? Cred că motivul a fost acela de a menține integritatea dintre uh, performanțele unei bănci uh, sau evidența contabilă a unei bănci pe perioada unui an calendaristic și de aceea s-a ajuns la acest segment de uh, pierderi uh, realizate pe parcursul unui an. Asta este cea mai bună explicație pentru întrebarea de ce 12 luni. Și aș mai spune că nu e chiar același lucru ca o o pierdere realizată, pentru că pierderea așteptată pe 12 luni înseamnă că analizez dacă există un declanșator în următoarele 12 luni, dar dacă îl detectezi, atunci îl aplici pe întregul spectru. Deci ții cont de toate riscurile care sunt uh, atribuibile acelui eveniment specific. Mulțumesc! Nu știu dacă, domnule Acar, doreți să răspundeți? Ei bine, argumentul că riscul de credit este deja contabilizat prin dobândă e valabil doar pentru momentul respectiv. În anii următori, bonitatea debitorului se modifică și plecând de la aceasta, rămânând la dobânda inițială planificată, s-ar putea să mai uh, intervin aici niște riscuri. Și de aceea, atunci când vorbim de modelul deprecierii valorice, n-ar trebui să ne gândim prea mult la cele 12 luni, ci când anume ajungem pe punct, în punctul de a putea aplica un uh, model de um, default, de incapacitate de plată. Conform IS 39, apare un indicator care arată că va surveni un uh, eveniment de credit și apoi se, se face deprecierea. Pe IFRS 9 apar ca noutate primele două etape și aici ar trebui să analizăm problemele și anume când ajung de la prima etapă în cea de-a doua etapă. Se face acest, această trecere când riscul de credit sau riscul de default se înrăutățește în mod semnificativ. Sună bine la prima vedere, dar neglijezi cu ce uh, risc de credit, ai plecat până la urmă, pentru că o înrăutățire semnificativă poate să însemne de la un rating de foarte bine la bine, dar ce se întâmplă atunci când de la satisfăcător ajung la suficient și este tratat ca nesemnificativ? Așadar, ar trebui să ne mai gândim dacă în acest context rămânem la această cazuistică sau dacă n-ar trebui să găsim o soluție bazată pe principii, incluzând eventual și o obligație ca și uh, capacitatea de a de serviciu a datoriei să fie analizată. Să plecăm așadar de la principii pentru a vedea dacă ceea ce am cheltuit până la urmă pot să capăt înapoi pentru că o astfel de abordare comercială ar trebui să ducă la o depreciere mai rapidă. Este modul în care au procedat, uh, cel puțin în trecut, băncile mai mici. Așadar, ar trebui să ne gândim dacă vrem să plecăm de la această cazuistică și dacă vrem o rezolvare bazată pe principii, venind cu o îmbunătățire și anume printr-o regulă suplimentară de evaluare a capacității de, serv- de servire a datoriei. Și atunci uh, s-ar putea face și analiza pe uh, întreaga durată de viață, dar dacă analizez doar un singur credit din întreg portofoliu, ple- mă despar deja de statistică și va trebui să văd cum operez deprecierea și în, în final se face o depreciere doar a acelei porțiuni pe care nu există garanție și aceasta înainte să apară riscul din etapa a treia. Mulțumesc, Cora. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a mulțumi uh, vorbitorilor pentru că au venit astăzi uh, aici și pentru că au participat la dezbatere până acum. Trei dintre dumneavoastră sunt foarte pozitivi, înțeleg, vorbim despre îmbunătățiri considerabile, despre technically sound, despre compromisuri rezonabile și totul sună foarte bine. Sunt de acord cu dumneavoastră până acum, însă domnul Barco a spus mai întâi, întrebat de ce am trecut de la IFRS 39 la 9, pentru că am răspuns la o criză foarte gravă. Deci, întrebarea mea, prima mea întrebare este dacă este suficient acest răspuns. Am vor... De ce nu vorbim de un prim pas mai degrabă? Și întrebarea este, este suficient ce s-a făcut aici? Nu e nevoie de mai mult în următorii ani? A doua întrebare este următoarele. Avem mereu o dezbatere pe tema abordărilor fie bazate pe principii sau pe reguli. Unde credeți că ne aflăm acum? Pentru că, de obicei, după o criză, politicienii par să se orienteze spre un model bazat pe reguli. Ce părere aveți de aceasta? Și ultima mea întrebare se referă la industria asigurărilor. Multe întrebări s-au pus deja pe această temă, dar dacă înțeleg că datorită stabilității financiare necesare. Multe companii uh, sunt sub presiune în domeniul asigurărilor. Deci, în locul întrebării pe care a pus-o doamna Berez, eu aș vrea să vă întreb dacă este responsabil să permitem uh, ca ele să obțină o dată ulterioară și dacă n-ar trebui să fim mai proactivi pe această temă, care ar fi pericolul pentru o stabilitate financiară, mai ales legat de industria asigurărilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Veron, Nicola. Doriți să răspundeți uh, la un vruna din uh, chestiuni? Da, aceasta e mai degrabă un răspuns la întrebarea domnului Kamal, ceea ce vroiam eu să spun. Bun, aveți dreptul să răspundeți și la întrebarea doamnei Newenhuizen, dar dacă mai dorește cineva să răspundă, poate să răspundă, domnule Ashley, vă rog. Da, după părerea mea, cred că aceasta va fi suficientă, uh, pentru că nu avem momentan nicio dovadă suficientă să spunem că uh, vreo țară a jucat un uh, rol, că sistemul respectiv dinainte a jucat un rol pentru a, în provocarea crizei. Eu cred că nu este așa și mai ales în ceea ce privește um, deprecierea și cred că trebuie să ne asigurăm că comitetul de la Basel, care încearcă să facă toate mm, lucrurile posibile pentru a obține o consecvență și o consistență, uh, să poată să ajungă la acest obiectiv. Deci încă mai trebuie să găsim un echilibru aici. Întrebarea dumneavoastră despre asigurare este una care mă, oarecum mi se pare foarte dificilă, dar nu cred că putem rezolva problema asiguratorilor și uh, acestei industrii prin introducerea IFRS 9. E nevoie de introducerea unor standarde aferente a acestui sistem. Deci sunt de acord cu Andreas că nu are niciun sens să ne ocupăm doar de o parte a contabilității dacă nu ne uităm și la um, venituri, de exemplu, și uh, cred că presiunea pe um, industria asigurătoare este deja foarte mare oricum. Fabio De Mazi. În primul rând, aș vrea să-l contrazic pe domnul Ashley, pentru că metodele de valoare nu au efecte macroeconomice semnificative. Am putut, putut să vedem acest lucru în mai multe sisteme de credit în care acordarea de credite au fost legate de, de garanții și uh, de aceea nu sunt de acord cu această concluzie. Vreau să mă refer la o remarcă făcută înainte. S-a spus că este suficient că, că riscul creditelor uh, se corespunde dobânzii și că acesta este adaptată la risc dar nu este așa pentru că un, uh, o dobândă nu este un preț, uh, un, pre, un preț exogen, ci acesta face la, o, aduce la o schimbare a bonității clientului și dacă trebuie să um, ridic uh, dobânda, de obicei se strică bonitatea clientului și deci nu există un raport direct unul la unul. Vreau să pun câteva întrebări și domnului Hacker, întrebări precise. În ce măsură consideră că există un risc uh, pentru ca uh, discreția care există încă la IFRS 9 acum, mai ales în ceea ce privește modelele de pierdere, uh, să ducă la o transfer de la faza 1 la 2 într-o manieră mult mai lentă sau dacă să-și aleagă oamenii eventual la, la cart anumite companii. Credeți că există discreția aceasta va duce la, sisteme, la probleme sistemice, așa cum am avut și la IFRS 39 și Credeți că recunoașterea pierderilor poate să fie dusă până la punctul de neîntors și credeți că aceasta este specific IFRS 9? Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, aș vrea să răspund întâi general, pentru că întotdeauna ni se pune întrebarea dacă un model este o îmbunătățire față de cel dinainte. Cred că toată lumea este de acord că uh, pentru um, contabilitatea pe valoarea justă, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult și dacă uh, valoarea justă era problemă și dacă IFRS 9 aduce același lucru ca IFRS 39, atunci mă întreb unde avem o îmbunătățire. Singura diferență considerabilă este modelul de depreciere Problema este însă că avem de fapt o abordare de la caz la caz și cazuistica sună foarte bine pentru că avem tot felul de principii, dar avem uh, o marjă de aplicabilitate foarte largă. Putem întotdeauna să apreciem, uh, mai ales la astfel de afirmații precum o depreciere semnificativă, avem uh, capacitatea acum să întârziem lucrurile foarte mult. Dar în final, la o depreciere, întotdeauna a existat o greșeală în evaluarea situației. Însă răspunsul pe care trebuie să-l dăm la această problemă nu poate să fie decât uh, printr-o orientare mai bună după principii, deci o gândire de, nego- de um, care este orientată spre afaceri, spre modele de economice. Cred că, după cum spuneam și înainte, nici nu este foarte logic să ne uităm numai la acest indicator, pentru că, de fapt, trebuie să vedem ce face uh, cel care rămâne cu datorii, uh, cum arată la sfârșitul procesului și nu cum a arătat neapărat cum arată la, arăta la început și nu neapărat cum arată la sfârșit. Așadar, criteriul acesta unic este unul foarte atacabil, ne lasă destul de mult uh, spațiu de marjă de manevră și oferă o abordare mai largă. Pericolul va fi întotdeauna existent și, spre deosebire de ceea ce se spune, va avea tot timpul influența asupra comportamentului de risc. Și în final, aceasta înseamnă că de fiecare dată când se vor putea evita anumite criterii, cum ar fi uh, criteriul de uh, dacă o uh, unitate este semnificativă, importantă sau nu, trebuie să vedem că aceasta ne va duce la o evitare a acestor criterii și contabilitatea va fi de aceea distorsionată. Dacă nu voi înregistra deprecierea, atunci la valoarea justă voi lucra cu modelul DCF, Discounted Cash Flow, și atunci, de fapt, am un potențial de a majora suma. Și atunci când vine criza, cad de mai sus. Și deci am din nou tentația să uh, mai uh, întârzi situația ca să răspund la întrebarea noastră cu, în legătură cu marja de manevră, da, e mai bine, cred, că decât la IS 39 dar este totuși în continuare o soluție doar provizorie. Mulțumesc, Sven Giegold. So, first of all, uh, thank you very much that we have the Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a, avea, de a organiza această audiere. Cred că este un subiect esențial. Aș vrea, în primul rând, să fac o remarcă de metodologie. O problemă foarte mare pentru noi uh, ca legiferat legiuitori este că facem legi pe un subiect la care e foarte dificil să primim uh, avize de experți de la persoane independente care nu sunt deloc confruntate cu conflictul de interes. Unul din purtătorii noștri de cuvânt a fost, de exemplu, liderul Centrului de Excelență pe IFRS cu, la Deloitte, altul a lucrat la KPMG și acum uh, a um, făcut, uh, face parte din bordul Barclays Bank. Deci nu vorbesc aici de ceva personal la, la adresa dumneavoastră, nu vreau să judec deloc această funcție. Însă problema este că avem o problemă totuși. Uh, avem două persoane foarte legate și apropiate de EFRAG, EFRAG și în același timp um, avem uh, foarte puține voci care de fapt sunt independente de această lume care până la urmă legiferează. Deci pentru mine aceasta este o problemă destul de evidentă. Altceva, mai am o întrebare către domnul Barco. G20-ul așa cum a spus și domnul Venon, a publicat în 2009 un raport și a definit un criteriu despre ceea ce trebuie să se facă cu noile standarde de contabilitate. Nu vreau să dau o listă a criteriilor de contabilitate, dar unul din ele este reducerea complexității standardelor de contabilizare pentru instrumentele financiare. Și voi citi, pentru că e în germană, domnul Barco a scris așadar pe această temă în 2014, eu citesc. În fața obiectivului uh, reducerii complexității la um, contabilitatea instrumentelor financiare, nu mai vorbește nimeni despre aceasta acum. Domnule Barco, ați putea să comentați, vă rog, uh, următoarele, dacă G20-ul a reușit cu adevărat să dacă, îmi cer scuze, spune vorbitorul, dacă EFRS 9 a reușit să îndeplinească sarcina care a fost atribuită de G20 și către domnul Hacker ați făcut o propunere foarte clară. Ați spus, spus că trebuie adoptat, dar nuanțat. Puteți să ne spuneți ce trebuie nuanțat și puteți să ne spuneți cam cum arăta acele prevederi? Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc. E foarte greu când trebuie să răspunzi chiar articol după articol. În ceea ce privește mandatul G20 pentru reducerea complexității pe instrumentele financiare a fost un lucru foarte valid. Însă reducerea complexității nu a fost niciodată un scop în sine. Trebuie să fim uh, echilibrați și să vedem acest lucru în uh, contextul total. Când proiectul EFRS a început, înainte de, cu câțiva ani, a existat un document de vreo 40 de pagini, care însă um, se creștea pe măsură ce trecea timpul din cauza îngrijorărilor existate, pentru că avem un nou model de depreciere și um, de aceea acest document a crescut. Deci nu aș spune că, de fapt, complexitatea a fost adresată așa cum trebuie. Întrebarea este însă dacă vreodată va putea să fie adresată. Nu pot să-mi imaginez uh, un instrument care să vorbească de instrumentele financiare și care un document să fie doar de 20 de pagini. Deci cred că aș întoarce ceea ce a spus David Tweedy pe dos și aș spune că dacă avem IFRS 9 și uh, spunem că suntem experți uh, contabil, dar, nu, dar credem că s-a simplificat sistemul, nu suntem probabil la nivel. Eu cred că nu se poate rezuma un instrument financiar pe 20 de pagini, pentru că cu siguranță nu va putea rezuma toate aspectele. Da, da, acum este cu 20 de pagini mai lung, deci a crescut în lungime, a devenit mai complex, nu mai uh, simplu. Sunteți de acord? Da, sunt de acord cu aceasta, dar nu mi se pare că 20 de pagini suplimentare sunt o problemă atât de gravă. Poate că am putea să ne punem de acord că 500 de pagini sunt prea multe sau dacă sunt 500 și, sau 520, nu cred că e grav. Dar 500 ar fi prea mult, da. Mulțumesc, Nicola. Ai cerut cuvântul. Te rog, cât se poate de repede. 30 de secunde. Two points, um, or... Două puncte sau măcar unul cu privire la conflictul de interese. Cred că și aceasta a fost menționat de către domnul Kamal și de către domnul Gigold. E ușor pentru mine să comentez despre acest punct pentru că nu am fost niciodată dependent de um, comunitatea de um, de firme de contabilitate sau de alte uh, Uh, instituții care se ocupă de acest subiect, dar sunt foarte bucuros din această perspectivă să pot participa la dezbatere, pentru că nu cred că numai comunitatea de accounting ar trebui să fie cea care să discute despre aceste lucruri. Chiar și în cadrul EFRAG uh, sunt multe persoane competente, este o dezbatere foarte interesantă. Este clar că IFRS-ul este în continuare prea uh, Uh, dependentă de lumea financiară și una din aceste probleme nu a fost încă discutată de către experți. Cred însă că în cazul IFRS 9 uh, dacă sunt informați, deci, uh, deputații vor putea să iau o decizie mai bună. Nu o văd pe Barbara Capel. Domnul Solojan, vă rog. Um, uh, uh, Domnule președinte, vreau să comentez o întrebare, indiferent ce spuneți, microfonul, îmi cer scuze. Așadar, sunt cam dezamăgit de faptul că ECB-ul a lucrat pentru EFRS nouă foarte mult timp atât uh, ASB-ul, ASB-ul cât și alte informații au încercat și EFRAG-ul au încercat să implementeze cât mai bine IFRS 9. Însă am încercat să găsesc niște cifre, dar nu cred că putem să ne bazăm pe acestea. Și de aceea vreau să vă întreb pe dumneavoastră, credeți că ASB-ul și EFRAG-ul ar trebui să se implice cu resurse suficiente pentru să avem uh, un impact, pentru că în Parlamentul European avem, suntem obișnuiți să avem un studiu de impact pentru regulamente. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc! Domnule Ashley, pot să răspund la această ultimă întrebare, poate nu o să fiu prea convingător, dar cred că orice studiu de impact trebuie să fie cantitativ în primul rând, pentru ca să putem vedea care este impactul. Dacă nu avem și o, un, uh, o latură de, calita, de cantitate, nu vom putea să vedem în ce măsură aceasta este uh, cu adevărat uh, reprezentativ în funcție de câte persoane răspund. Problema pe care o are IASB-ul, IASB-ul și EFRAG-ul, și EFRAG-ul a încercat să mobilizeze uh, comunitatea bancară pentru a face evaluări cantitative este faptul că nu există suficient, adică implementarea acestor standarde nu va fi un lucru ușor și nu va fi ceva ce vom putea uh, să folosim pentru a avea numele care ne trebuie. Dacă mă uit, de exemplu, la Barclays, văd că avem un proiect cu 250.000 de oameni pe o perioadă de 2 ani și jumătate pentru a implementa IFRS-ul 9. Aceasta este problema, aceasta este amploarea de care e nevoie. Deci, circumstanțele sunt astfel încât va trebui pentru a putea să producem un scenariu plauzibil să avem într-adevăr și o latură de cantitate. Știu că nu vă ajut neapărat în problema dumneavoastră, dar uh, cred că nici nu pot să vă ajut mai mult de atât. Mulțumesc. Any other like to add something? Dacă cineva mai dorește să adauge ceva, vă rog. <clears throat> Doamna Okay. Deci, a mai rămas doar întrebarea domnului Gigold, însă aș dori să mai revin la câteva chestiuni care au fost amintite acum. Se face greșeala de nediferențiere a faptului că avem de a face doar cu o industrie bancară complexă și că aceasta poate fi uh, modelată prin intermediul unor standarde. Acum nu vreau să fac uh, trimitere la Um, legislația din Germania, dar acolo explicațiile sunt mult mai pertinente la diferitele reguli aplicabile. S-a atras atenția asupra diferitelor conflicte de interese, dar trebuie doar să ne gândim la care a fost uh, istoricul IAS. Până la urmă, o chestiune care ține de marile firme auditoare și cam toți vin cu aceeași gândire și de aceea poate că n-ar trebui să ne mire faptul că nu se bazează pe principii. Acum, legat de întrebarea domnului Giegold, într-un articol din 2009, când domnul Cighi promitea să revizuiască uh, sistemul, uh, făcusem această profesie cu uh, valoarea justă Acum domnul Ghild întreabă ce trebuia făcut. Acum, sigur, dacă spun nu adoptat standardul, recunosc totuși că acest standard este în pregătire de 5-6 ani și că firmele deja au apelat la experți și că au făcut deja modificări la nivelul uh, sistemelor informatice proiectul în, în orice caz a fost o catastrofă și dacă îmi permiteți comparația, seamănă cu construcția noului uh, uh, aeroport din Berlin. Pentru că, până la urmă, despre ce e vorba? Se speră la niște modificări și dacă uh, domnim bilanțul pe baza valorii juste, până la urmă e același lucru. Și apoi Um, dacă se dorește un proces democratic care să adopte aceste standarde create de uh, organisme profesioniste, atunci trebuie dat un semnal. Și atunci ar trebui excluse anumite reglementări care nu uh, respectă anumite principii principii. Ar trebui să ne uh, limităm la niște fluxuri de numerar predictibile în apreciere. Dacă mă uit la contul de profit și pierderi a unui SRL, de ce ar trebui ca capitalul propriu sau uh, părțile sociale ar trebui evaluate la valoarea justă, nici măcar nu sunt tranzacționate, iar în ceea ce privește deprecierea, și modelul, atunci ar trebui să existe o regulă bazată pe principii și anume a se cere utilizatorilor, firmelor să lucreze pe bază de principii și în evidența contabilă și să procedeze și la o evaluare a capacității de deservire a datoriei. Pentru că dacă operez cu valoare justă, atunci uh, nu pot să evaluez uh, capacitatea de serviciu a datoriei foarte clar. Deci, ar trebui până la urmă excluse anumite domeniu uh, din aplicarea modelului bazat pe valoarea justă. Mulțumesc, Pervanș Berez. Ehm, euh, euh, Mulțumesc. Eh, de data aceasta aș vrea să mă adresez domnului Hacker. Ehm, sunt, ați exprimat critici pe care le cunosc de când mă interesez eu de aceste chestiuni, deci de ceva vreme. Însă, <clears throat> ideea nu e de a ști cum funcționează IASB, cum se elaborează normele, ci chestiunea concretă, întrebarea concretă care ne-e pusă e ce facem cu răspunsul dat de ISB uh, față de o critică fundamentală pe care am exprimat-o în legătură cu fair value, justa valoare. Și îndată tocmai ne-a spus că în legătură cu valoarea justă am rămas la situația anterioară. Deci, întrebarea mea ar fi, dumneavoastră, preferați să rămânem la uh, EFRS 39 și să uh, uh, pur și simplu dăm uitării EFRS 9. Deci ce preferați? dintre cele două opțiuni. Și pentru Nicola Veo, cum se poate spune că rămânem la valoarea justă în această, cu această EFRS nouă, pentru că mi se pare că de, complexitatea devenise și mai mare cu, tre, cu, cu trei categorii, ca parțial sau un majoritar, să ieșim din această logică a valorii de piață, care nu credem că trebuie să supunem uh, întregul nostru sistem bancar. Thank you. First... Mulțumesc. Întâi domnul Hacker, vă rog, dar uh, succint dacă puteți, vă rog. Întrebarea a fost uh, simplă. Da, mulțumesc. Poate anticipând uh, criticile aduse teoriei valorii juste, vin deja din uh, 1864, deci uh, istoria se repetă oarecum ce să facem cu valoarea justă. Dacă mi-ar fi permis să fac uh, propuneri radicale, ați observat uh, probabil că nu sunt un mare prieten al uh, standardizării de acest tip. Asta este o chestiune pe termen lung. Întrebarea este să facem pe termen scurt. Dacă nu se aplică IFRS 9, atunci mai rămâne doar IAS 9 și respectiv ce era deja specificat în IFRS 9 până acum. De aceea, în actuala etapă, cred că s-ar impune excluderea din domeniul de aplicare a anumitor reguli semnalând uh, IFRS-ului că, uh, și IASB că vrem o uh, contabilitate standardizată prognosticabilă. Și dacă și ar trebui să ne mai punem întrebarea dacă uh, standardizarea funcționează în condițiile în care uh, este făcută de un organism internațional privat. Însă asta pe termen lung. Acum trebuie văzut unde sunt problemele și uh, dacă trebuie adoptate ca pachet aceste standarde. If you could choose between keeping the... Și deci întrebarea ar fi dacă poți să alege între 39 și 9, care ar fi preferata. Uh, Bun, noastră sunteți avocatul unui altul model. Asta era întrebarea unei BRS. Dar vin și o întrebare. După aceea, domnul Vero. Îmi pare rău, dar n-am înțeles uh, pe deplin uh, întrebarea. Dacă aș putea ruga pe doamna BRS să revină. Domnul Hacker a spus că cu EFRS 9 încă ne confruntăm cu valoarea justă. Sunteți de acord? Sigur, nu a dispărut uh, din IFRS uh, valoarea justă din cadrul pentru instrumente financiare, deci nu a fost eliminată. Pot spune că ne aflăm încă în, acea, în acel model. Dar eu cred că e un lucru bun, nu rău, pentru că dacă nu ar mai exista, ar fi prea mare loc pentru manipularea bancherilor. După mai mult de 8 uh, ani de criză financiară în Europa, Am uh, văzut că bancherii uh, au încercat să-și ascundă pierderile și am avut foarte mult de suferit de pe vremea asta, mai mult de pe, decât de pe urma valorii juste. Deci avem mai multă experiență decât la începutul dezbaterii din 2008-2009. Știu că Știm că problema crizei nu a venit din uh, valoarea justă, ci din uh, falsuri în uh, contabilitate de către, făcute despre niște bancheri care vreau să-și ascundă pierderile. În contextul primei întrebări ale doamnei Berez, vreau să Uh, mai fac un comentariu, cred că cu toții suntem de acord că regulamentul uh, IFRS nu uh, permite toate soluțiile. Sigur că Uh, nu știm, poate că instanțele trebuie să se pronunțe în legătură cu Carvin și Carval. Poate granița e fragilă între cele două. Nu știu dacă e uh, ceva bine sau rău. E doar o declarație factuală. Dar revenind la valoarea justă, cred că e foarte util ca în contextul evaluării regulamentului uh, IASB făcut de Comisia Europeană anul trecut, făcută de Comisia anul trecut, uh, personalul Comisiei a trecut în revistă întreaga literatură de specialitate și recomand uh, ca eurodeputații să examineze documentul care este în anexa raportului de evaluare. Este un document de mare calitate și ne dă o imagine corectă a celor spuse, a tuturor lucrurilor care s-au spus despre această chestiune. Și probele sunt clare. Uh, valoarea justă nu este vinovată pentru criza sectorului bancar european din ultimii opt ani. Mulțumesc. Cerintele, mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului Hack, vreau să fac și eu, să pun și o întrebare, pentru că am înțeles că toată lumea e de acord, avem o problemă cu asigurările și nu este o coincidență cu intrarea în vigoare a noului FRS 4, care ar fi produs o, o nepotrivire între active și uh, contabilitatea uh, pasivului eu aș crede că ar fi mai logic să nu impunem asta în regulamentul pentru uh, asigurări până la intrarea în vagoare și apoi să facem calculul ca și când ar fi incluse și asigurările. Deci corectați-mă dacă greșesc. Ce părere aveți în legătură cu aceste sub-opțiuni ale opțiunilor majore cu care ne confruntăm? Și în al doilea rând, uh, Da, probabil e adevărat că valoarea justă nu stă la originea crizei din sectorul bancar, însă uh, poate că are și efect prociclic. Nu cred că excludem uh, așa ceva, însă înțeleg și că aici totul s-a făcut un pas înainte, nu înapoi. Rămâne la vechiul sistem n-ar fi o bună soluție. Asta spun și celor care nu sunt uh, de asemenea uh, pe deplin de acord cu Nicola. Probabil întrebarea e, totuși făcând acest pas înainte, ce facem cu următorii pași? pentru evaluare mai bună a valorii și să, pentru corectarea problemelor care mm, probabil vor apărea. Credeți? Eu, eu nu vreau să fac un compromis, să nu la un compromis. Văd că sunt două puncte de vedere diferite, dar credeți că abordarea mea e una rezonabilă? Mulțumesc. Who would like to start? Cine dorește să înceapă? Hacker. Ja, wie gesagt, ich habe Așa cum vă spuneam, eu mi-am exprimat deja criticile. Mă îndoiesc că valoarea justă sporește transparența, iar pierderile care sunt evitate în contabilizarea pe baza costurilor de achiziție uh, nu s-au concretizat, de fapt. Va trebui să vă gândiți cum veți proceda și eu făcusem o observație la două puncte unde cred că s-ar putea modifica ceva și nu consider că mai e ceva de adăugat. Mulțumesc. Yeah, that's maybe is a little bit complicated, but Mr. Bar. Da, poate a fost cam complicat răspunsul, dar în fine, domnul Barkov, da, uh, în legătură cu prima întrebare, cred că chestiunea a fost pusă în sectorul uh, asigurărilor de acum, încă de acum șase ani, care a spus când e vorba de instrumentele financiare, vă rog să vă gândiți că avem de asemenea instrumente financiare, însă să vă gândiți și uh, la cele două cap- fețe ale monedei și ale uh, bilanțului. Poate am văzut confuzii și în cadrul Consiliului EFRAG, uh, atunci când am invitat reprezentanți ai industriei asigurărilor să-și expună punctul de vedere și să identifice problemele. Și prima problemă menționată a fost volatilitatea uh, profitelor sau pierderi. Dacă restrânge lucrurile doar la chestiunea asta, ai putea spune că abordarea cu suprapunerea e soluția pentru că dispare orice formă de uh, volatilitate. Însă, cred că partea dezbaterii acum uh, Uh, tablou astfel prezentat e complet sau mai sunt și alte motive uh, pentru care s-ar prefera poate cealaltă metodă. Eu cred că trebuie să așteptăm uh, până când ISB își prezintă alternativele, ceea ce se va întâmpla, am înțeles eu, peste vreo 14 zile, două săptămâni. Să vedem dacă una, alta sau o combinație între cele două Uh, vor, uh, ar ajuta sectorul uh, asigurărilor să rezolve problema. Personal, aș spune, ca și dumneavoastră, că e mai logic poate să se adopte a doua soluție. Pentru că cred că trebuie să avem o abordare holistică. Eu, Mr. Ashley. Mulțumesc, domnul Ashley. Uh, sunt perfect de acord cu ce a spus antevorbitorul. Aș dori să mai punctez că dacă uh, vorbești cu cinci asiguratori, ai șase uh, perspective în ceea ce privește evidența contabilă, nicio noutate și cred că toți se află în poziții foarte diferite și asta pentru că operează în special la nivel național, au crescut pe piețe naționale și au produse diferite și le și contabilizează diferit, uh, ceea ce corespunde flexibilității pe care le au conform standardelor actuale. Nu cred că um, se impune modelul bazat pe amânare. Nu știu dacă modelul de suprapunere se aplică tuturor. Eu cred că părerile sunt diferite. Poate că n-ar fi Uh, rău să ținem cont de toate aceste păreri într-o perspectivă scurtă. Deci o amânare opțională, spune președintele. Nicolas, pe scurt. Da, foarte pe scurt, domnule președinte. Eu mi-am prezentat părerea spunând că valoarea justă ar fi perfectă. N-am spus asta de fapt. Am spus doar că în această dezbatere cu privire la valoarea justă se impune să extindem scopul discuții și să spunem că această valoare justă de multe ori a fost luată statecă de către manageri și bancheri care au vrut să ascundă publicului situația reală în bilanț suspendarea valorii juste în 2008, atunci când uh, dezbaterea a fost uh, în foc, uh, nu s-a făcut. Am constatat de ce s-a făcut această propunere la data respectivă și să nu uităm acest lucru în dezbaterea cu privire la principiile contabile. Nu putem spune că valoarea justă este ceva neapărat uh, rău, intrinsec, dar nici nu este un panaceu. Mulțumesc foarte mult! Cred că acum avem o privire de ansamblu și pentru reflexia noastră internă, pentru că Parlamentul este un organ care ascultă părerea tuturor. Înțeleg că dumneavoastră nu v-ați uh, referit la ISB, ci la organismul uh, aferent european și ne vom adresa acestora. Mulțumesc așadar tuturor experților pentru această discuție extrem de interesantă. Facem o pauză de 5 minute acum.